Proszę Państwa, otwieramy nasze posiedzenie popołudniowe. Punkt 17, petycja 354 przez 2006. Petiția 3508 bara 2006 urmează acum pe ordinea de zi. Domnul Mail va lua cuvântul. Domnule Mail, din partea petiționarilor pentru 5 minute.